și încep prin a-i da cuvântul domnului Fernandez pentru patru minute. Microfon pentru vorbitor. Vice-presidente, a comisaria Georgieva, cumprimento também todos os... Domnul președinte, doamnă comisar, doamnă Georgieva, aș dori să vă felicit uh, pentru rezultatele obținute și să spun că importantul Uniunii Europene este foarte uh, important. El uh, presupune 140 de miliarde de euro în uh, ceea ce privește plățile într-o Uniune Europeană uh, care și-a sporit competențele și care și-a sporit numărul de state membre. Bugetul Uniunii Europene, dacă dorim să-l comparăm cu cel al Statelor Unite, în uh, termeni uh, care țin de PIB, reprezintă 20% din acest buget. Însă Uniunea Europeană aduce o valoare adăugată enormă. 94% din buget este destinat investițiilor. Restul uh, e reprezentat de cheltuieli administrative sau cheltuieli cu funcționarea. Este un buget uh, care reprezintă multe state membre uh, și adesea reprezintă în anumite state membre mai mult de 50% din bugetul de investiții. Este un buget pentru care noi ne-am stabilit niște priorități pentru 2016, cei 3 E, uh, ocuparea, întreprinderile și IMM-urile. Aceasta în ceea ce privește programul. Există inițiative pentru ocuparea în rândul tinerilor, 6 miliarde de euro pentru 2014 și 2015, iar în 2016 vedem că acest program uh, trebuie să fie continuat. De aceea noi uh, dorim să uh, facem cheltuieli pentru aceste programe. Programe precum Orizont 2020 sau mecanismul de interconectare a Europei. Toate acestea trebuie să beneficieze de o atenție specifică. Să nu uităm uh, însă și de solidaritatea internă. Avem aici politica de coeziune care uh, ajută și ea domeniului ocupării, care ajută uh, inovațiilor, spiritului de întreprindere și uh, cercetării. Politica de coeziune, dincolo de obiectivele sale, N-ar trebui să uite niciodată principiul de a oferi uh, regiunilor celor mai sărace și statelor aflate în dificultate un uh, ajutor. Trebuie să uh, ajutăm uh, uh și uh, în ceea ce privește ascensiunea socială în aceste state. Aceasta este solidaritatea internă, dar există și solidaritatea externă. Să nu uităm ce se întâmplă în Ucraina, în Siria, să nu uităm de refugiați, să nu uităm de ceea ce se întâmplă în uh, zona Mediteranei. Prin urmare, titlul 3 și titlul 4 uh, sunt și ele uh, titluri foarte importante. De asemenea, trebuie să reamintim faptul că uh, nu putem să facem uh, reduceri uh, oarbe, pur și simplu. Nu putem reduce personalul agențiilor, uh, căci trebuie să ținem cont de consecințe, de costurile pe care le-am putea avea după aceea pentru că există uh, o agenție de supraveghere financiară, există uh, agenții precum cea pentru migrație, unde dacă reducem personalul, uh, asta uh, ne va costa încă și mai scump uh, decât uh, uh ceea ce vom reuși noi să economisim prin aceste măsuri. Prin urmare, trebuie să respectăm cadrul financiar uh, multianual, trebuie să respectăm uh, flexibilitatea pe care am solicitat-o și pe care sperăm să o obținem din partea Consiliului. Noi sperăm că Consiliul uh, își va respecta angajamentele și că va avea o atitudine coerentă în fața acestor declarații care au fost uh, făcute. Sperăm uh, că Consiliul va oferi și fonduri suficiente pentru a putea să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, tuturor raportorilor din umbră, tuturor grupurilor politice care au contribuit la redactarea acestui uh, raport uh, în legătură cu mandatul. Parlamentul trebuie să fie unit și să-l susțină. Am să o rog acum pe doamna comisar, vicepreședinta Comisiei, doamna Gheorgheva, să ia cuvântul. Thank you very much, uh, uh Mr. President. And, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, Mulțumesc uh, și domnului Fernandez pentru că ați uh, conceput uh, un mandat foarte bine pus la punct pentru participarea Parlamentului European la următoarele negocieri pentru bugetul 2016. După cum ați spus, uh, foarte multe persoane au contribuit la această descriere foarte amănunțită a priorităților și a motivelor pentru care am ales aceste priorități, precum și cu privire la uh, modalitățile optime de utilizare a fondurilor pe care le avem la dispoziție. Sprijinim prioritățile pe care le-a subliniat Parlamentul European și, da, trebuie să ne concentrăm pe o revigorare a economiei noastre. Vorbeați despre cei trei E, employment, enterprises, entrepreneurship. Oricum, trebuie să um, consolidăm competitivitatea și să creștem nivelul de viață pentru cetățenii noștri. Ați uh, sprijinit inițiativele cheie ale Comisiei incluse în planul de investiții. Noi uh, tocmai am uh, transmis o scrisoare rectificativă și mă bucur că aceasta se bazează pe acordul la care am ajuns. Suntem de asemenea de acord cu dumneavoastră că, pe lângă accentul pus pe creștere, trebuie să consolidăm solidaritatea în interiorul Uniunii Europene dar și în afara Uniunii Europene pentru cei care sunt la ananghie. Mă refer mai ales la cei care fug din zonele de război. În plus, aceasta creează o problemă internă pentru Uniunea Europeană. Noi am propus uh, acele credite de plăți și în această propunere am fost uh, foarte exacti în ceea ce privește domeniile în care trebuie să creștem alocările bugetare, tocmai pentru a face față acestor priorități. Avem 142,3 miliarde de euro, 1,6% creșterea plăților totale pentru a contracara deficitul de plăți din anii trecuți. Și ne-am concentrat pe domeniile în care nevoile sunt cele mai mari de exemplu, la capitolul 4 am uh, propus o creștere de 28,5%, pentru Erasmus 30% uh, creștere. Iar în această filozofie pe care am propus-o, am pus accentul pe uh, exact suma de care este nevoie, nici mai mult, nici mai puțin. Și ne dorim ca Parlamentul să ne susțină în această abordare bugetară prudentă. Noi uh, ne-am îmbunătățit uh, capacitățile de previzionare, fiind încurajați uh, de Parlament, astfel încât să avem o alocare optimă a resurselor noastre limitate, astfel încât în astfel încât să nu se repete dramele cu întârzierile de plăți din trecut. Vă mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru această dezbatere și pentru că veți vota uh, bugetele rectificative. Contăm pe execuția fermă a acestor angajamente față de cetățeni. Dacă spunem că facem un lucru până la un anumit termen, atunci chiar trebuie să ne încadrăm în termenele respective și să îndeplinim obiectivele stabilite. Aștept cu interes primul uh, trilog de pe 14 iulie, pentru că acolo împreună vom uh, promova tocmai această responsabilitate față de cetățenii noștri. Să acordăm banii pentru priorități. Începem acum cu reprezentanții uh, comisiilor. Din partea Comisiei pentru Dezvoltare, domnul Liț, pentru un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În calitate de raportor pentru aviz în Comisia pentru Dezvoltare, vreau să punem accentul pe două puncte. În primul rând, cheltuielile pentru ajutorul umanitar trebuie să fie crescute pentru 2016 și Uniunea Europeană trebuie să fie capabilă să gestioneze situații de urgență ca actor global, dar aici mă gândesc și la crize umanitare ca Siria, Sudanul de Sud, dar și Ucraina. Deci, Practic, creșterea fondurilor pentru ajutorul umanitar nu trebuie să se întâmple numai la angajamente, ci și la plăți. Numai așa se poate garanta ca și uh, finanțele respective să fie disponibile imediat pentru toată lumea la fața locului. În al doilea rând, aș vrea să vă atrag atenția că de, de, nu toate statele membre și-au uh, îndeplinit obligațiile 1,7% din PIB pentru uh, dezvoltare. Acest obiectiv ar trebui, de fapt, să fi fost atins în 2015. Uniunea Europeană trebuie să găsească resurse și să mobilizeze resurse în bugetul său pentru a putea obține acest efect. Mulțumesc. Uh, pentru Comisia privind ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, doamna Clun, un minut. Thank you. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei pentru Ocupare Vreau să spun că dorim să punem accent mai ales pe măsurile de creare a locurilor de muncă, pe strategia de uh, creștere economică și pe uh, cele trei concepte uh, aflate în centrul dezbaterii. IMM-urile reprezintă fundamentul economiei noastre, reprezintă 90% din întreprinderile din Europa. Microfinanțare ar putea fi gândită pentru a susține uh, astfel de întreprinderi. Comisia, Consiliul nu creează locuri de muncă, dar pot contribui la crearea unui mediu în care să se nască noi locuri de muncă. În ceea ce privește ocuparea, uh, șomajul în rândul tinerilor reprezintă o mare preocupare pentru noi, uh, o chestiune care se tot discută aici, pe care punem mereu accentul. Într-adevăr, e nevoie să ajutăm tinerii să dezvolte noi abilități, uh, astfel încât uh, să fie mai de folos uh, anumitor tipuri de angajatori, de exemplu industria IT. Noi dorim să se pună accent mai ales pe acest aspect în acest aviz. Din partea Comisiei pentru Mediu, domnul Lavia, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumim foarte mult pentru tot ce ați făcut, dar cred că mai sunt multe de făcut. Mă, vreau să mulțumesc în primul rând domnului Fernandez pentru ceea ce a făcut. Experiența bugetelor din ultimii ani însă ne-a arătat că lipsa de angajamente de plăți uh, a împiedicat punerea în aplicare a multor programe care au întârzieri, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, pentru programul LIFE. În numele Comisiei ENVI cer ca resursele care sunt stabilite pentru toate liniile de siguranță publică, siguranță alimentară și sănătate publică să poată să fie în linie cu o programare multianuală pentru ca să, fie, să păstreze măcar nivelul de anul trecut. Avem o serie de programe din rubrica 3 care sunt legate de fapt de protecția consumatorilor și de protecția civilă. Pentru acestea cerem deci, să se poată de asemenea atrage atenția asupra lor pentru ca să se poată proteja viața cetățenilor. O altă ultimă remarcă cu privire la agenții. În Comisia Envi care controlează un număr de agenții care au foarte multe resurse pentru, și nu, de multe ori nu le ajung aceste resurse. Aș spera de aceea pentru ca să nu mai contravină obiectivele cu resursele și personalul. Comisiei pentru Industrie, domnul, doamna Fan Bosuit. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, sunt raportor pentru bugetul 2016 la Comisia ITRE și sunt împotriva reducerilor la programe de cercetare de succes, cum este Orizontul 2020, pentru finanțarea planului Juncker. Acest program este un exemplu clar de situație unde Europa are plus valoare Flandra este unul din actorii europeni principali în ceea ce privește inovația și cercetarea și nu numai datorită sprijinului european și sunt mândră de acest lucru, deci eu voi solicita să se continue această susținere. Și trebuie să facem acest lucru an de an. Trebuie să subliniez că nu se poate face abuz de această procedură ca să se mărească bugetul. Ca și statele membre, Uniunea Europeană trebuie să facă reduceri. Mulțumesc! Ehm, din partea comisiei pentru piața internă doamna gal pelcz un minut. elnök úr az imco szakbizottság költségvetésért felelős előadó. vă mulțumesc foarte mult. în calitate de autoare a avizului sunt de părere că piața internă este deosebit de importantă și pentru buget și pentru creșterea economică normal. Tocmai de aceea e important ca liniile bugetare pentru piața internă să fie cele potrivite. Comisia Europeană a lucrat cu cifre bune și uh, cadrul prezentat nou este unul bun. Mulțumesc pentru asta. Însă, vreau să subliniez că ne dorim și avem nevoie de un buget echilibrat pentru Uniunea Vamală și pentru standardizare. Să nu uităm că climatul în care trăim se schimbă permanent și tocmai de aceea e important să punem uh, mare preț pe norme. Mai există aici un aspect pe care vreau să subline, subliniez. Este vorba despre forumul pentru piața internă. Acesta este ultimul an pentru pregătirea acestor, acestui forum. Considerăm că acest eveniment este foarte, foarte important. Din partea Comisiei pentru Dezvoltare Regională, doamna Spiraki, un minut. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα χρήματα... Mulțumesc, domnule președinte. Banii care provin din fondurile structurale sunt un ajutor important pentru toate țările Uniunii Europene. Însă, E singura sursă de finanțare ale acelor țări care trec printr-o criză. E important pentru coeziunea economică și socială. Iar ca lucrurile să devină practice, este urgent să respectăm calendarul prevăzut de Comisia Europeană, așa că să putem rezolva problemele cu plățile rămase restante din exercițiul precedent. Al minte, riscăm să ne găsim în fața unui vid. Bună oară, în Grecia sistemul e complet înghețat. Plățile europene nu mai ajung la beneficiari. Iar la revizuirea CFM în 2016 va trebui să ținem seama și de noile date pe care le aduce criza acolo unde ea lovește. Fondul Juncker va permite consolidarea uh, acelor fonduri care vin din Orizont 2020 uh, și CEF. Dar acești bani trebuie să ajungă în economia reală. Agricultură și dezvoltare rurală, uh, domnul Denano, două minute. Micro. Cu microfon, vă rugăm. Yes. Domnule președinte, dragi colegi, aș dori în primul rând să-i mulțumesc raportorului, domnul Fernandez, care a reușit să obțină un acord real între diferitele comisii. În pregătirea acestui trilog, Comisia pentru Bugete va discuta despre acest subiect pe 14 iulie. Și aș dori să amintesc și eu mai multe priorități la aceste negocieri, Cred că, în primul rând, avem nevoie cel puțin de o stabilitate a bugetului și, înainte de toate, a agriculturii. Este important să se pună pe picioare fondul EFSI, dar e păcat să se ia bani de la linii bugetare. Cred că trebuie, trebuie protejate aceste linii bugetare și trebuie protejate liniile dedicate agriculturii. Din aceste linii, cred că avem uh, rezerva de criză care trebuie păstrată neapărat pentru că agricultura se va confrunta din repetate, cum ar fi criza rus, rusească, criza Uniunii Europene care se profilează sau criza provocată de mm, diversi prădători din agricultură. Deci cred că trebuie să fim foarte vigilenți și să constituim neapărat rezerva de criză și de asemenea trebuie să fim capabili să folosim marjele uh, și plafoanele și uh, să alimentăm anumite programe și mă gândesc la programul lapte în școli. Apoi, Agricultura este politica cea mai integrată a Uniunii Europene, dar mai sunt și altele în legătură cu care trebuie să fim extrem de uh, vigilenți. Mă gândesc la rubrica 1B, e vorba de fondurile structurale, au fost menționate, mă gândesc la garanția pentru tineret, importantă pentru viitorul Uniunii. Și trebuie să fim capabili să garantăm aceste finanțări. finanțări. În ceea ce privește migrația, Vedeți că avem o dezbatere foarte importantă pe acest subiect. E clar că trebuie finanțată și migrația. În fine, să se găsească o soluție, nu să se financeze. Și trebuie să fim foarte atenți la dezechilibrele între creditele de plată și creditele de angajament și din această perspectivă vom fi foarte vigilenți la Comisia pentru Buget. Întrucât uh, domnul Cadec nu este aici, nu este aici, uh, o să-i dăm uh, cuvântul din partea Comisiei pentru Cultură, Uh, domnului zdrojewski pentru un minut. kultura z której jesteśmy tak dumni w europie powinna mieć. Vă mulțumesc foarte mult. Cultura de care suntem atât de mândri în Europa ar trebui să fie susținută de către noi toți, nu doar la nivel național, ci și de către Parlamentul European. Fără educație de calitate, uh, fără interes uh, în participarea la domeniul cultural, cu siguranță vom fi mai săraci uh, uh, și mai slabi. Noi ne dorim un client tânăr, bine educat, un client al culturii, bineînțeles, al serviciilor și produselor culturale. Uh, susținerea unor pro- proiecte precum Europa pentru cetățeni, Erasmus Plus, uh, etc. este absolut esențială. De asemenea, mă tem că nu acordăm suficientă importanță proiectelor pilot care și-au dat, au dat deja rezultatele scontate ne neglijăm anumite proiecte pilot esențiale pentru cultură. Mă refer la acele proiecte care uh, colectează informațiile, mă refer la festivaluri, etc. Pentru drepturile femeii, doamna Matera, un minut. Grazie, președinte. Ringrazio il collega Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc colegului Fernandez pentru efortul depus și pentru angajamentul uh, cu care dumnealui lucrează. Ca raportor pentru aviz din partea Comisiei pentru Drepturile Femei, doresc să subliniez că egalitatea între femei și bărbați trebuie să fie inclusă în toate politicile Uniunii Europene, egalitatea de gen să fie încurajată. Iată de ce, de-a lungul trialogului, l-aș pe colegul nostru să insiste asupra importanței finanțării programelor care susțin femeile șef de întreprindere. Fondul Social European trebuie să ne permită să luăm inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Apoi, dată fiind uh, violențele împotriva femeilor, trebuie sporite cheltuielile care să financeze campanii de sensibilizare împotriva stereotipurilor și uh, asigurarea independenței programului DAFNA. <clears throat> Trecem acum la Uh, vorbitori din partea grupurilor politice și îl rog pe domnul Böge să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, susțin explicit uh, textul pregătit de colegul Fernandez și prioritățile menționate și uh, doresc să mă concentrez pe uh, discuția de la Comisia AFET pe bugetul 2016. Suntem de părere că este tot mai importantă politica comercială, că trebuie să ținem cont de peisajul geopolitic mondial și să avem dotări la înălțimea provocărilor. Credem că activitățile comerciale uh, tot mai importante uh, trebuie susținute și de asemenea acțiunile serviciilor comisiei sunt foarte importante. Este foarte important să se susțină acordurile comerciale, evaluările ex post și ex ante ale acestora și, de asemenea, evaluarea raportului special al Curții uh, de Conturi, de care trebuie să ținem cont în mod mai puternic. E clar că, de uh, că dezbaterea emoțională privind globalizarea um, de multe ori depășește limitele și este necesară o strategie de comunicare adecvată. Este foarte important uh, să, ca toată, toți cei uh, responsabili să-și asume răspunderea și să susținem și comerțul cu statele cele mai puțin uh, dezvoltate, să oferim dezvoltarea de capacități acolo, să o finanțăm. Și de asemenea știu că s-a discutat despre finanțarea inițiativei europene pentru IMM-uri și aceasta este deosebit de importantă. Mulțumesc! Mulțumim. Am să rog acum pe domnul Gaier să vorbească pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte, stimați colegi. În trecut am avut o serie de dezbateri aprinse cu Consiliul și am acum o ușoară speranță că am putea ajunge într-o nouă perioadă. Dacă ne uităm la criza plăților pe care am depășit-o, îmi dau seama că Consiliul a trecut prin toate etapele posibile ale unei boli și a ajuns acum uh, în etapa aceea de vindecare și vindecarea aceasta îmi uh, uh, este sugerată de documentul pe care l-am primit cu câteva săptămâni în urmă cu privire la maniera în care trebuie fie, să fie tratate plățile. Uh, sper din tot sufletul ca președinția luxemburgheză să țină cont de cele decise în timpul președinției letone. Uh, dacă Consiliul uh, va modifica acum bugetul, atunci sper din tot sufletul că o va face într-o manieră sustenabilă și rațională, pentru că, între timp, sper din tot sufletul că și Consiliul, și-a dat seama cât de important este bugetul. Acum Comisia ne-a prezentat un proiect de buget Uh, cu discrepanțe între creditele de angajament și cele de plată. Asta se întâmplă, din păcate, iată, într-o perioadă în care Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de probleme despre care tot vorbim în fiecare săptămână. Mă gândesc la criza din, uh, din Libia, din Orientul apropiat, din uh, Ucraina, etc. Dacă uh, Uh, bugetul reflectă politica, atunci uh, instrumentele de politică externă ale Uniunii Europene trebuie să fie eficiente, nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere uh, al politicilor în sine, al ideilor în sine. Și asta se aplică și în cazul uh, politicii privind uh, migrația. Să nu uităm că în acest buget trebuie să fie inclusă uh, și EFSI. Asta înseamnă că din marge se vor lua un miliard, dar din bugetul Uh, în derulare vor fi luate 5 miliarde pentru acest EFSI. Deci, iată, uh, provocările sunt mari, sper să nu mai discutăm despre tăieri. <clears throat> Um, domnul Kölmel pentru un minut. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea, doamnă vicepreședintă Gheorgheva, pentru uh, colaborarea excelentă la pregătirea acestei propuneri. Noi, grupul ECR, suntem foarte bucuroși, pe de-o parte, pentru că acest buget face pași în direcția potrivită. Și în același timp suntem și puțin triști, pentru că se uh, continuă status quo și uh, mai ales, uh, și aici aș dori să-l contrazic pe domnul Gaier în ceea ce privește analiza făcută de el uh, și deci mai ales noi nu considerăm că problema facturilor neplătite este uh, abordată atunci când prevedem angajamente de 15 mm, miliarde și uh, credite de plată de 25 de miliarde. E clar că lipsesc 10 miliarde aici. Eu m-aș bucura dacă în Parlament am avea curajul să facem o reformă reală și nu doar să încercăm uh, tot timpul să peticim lucrurile până la urmă și să ne mirăm că rămân facturi neplătite. Mulțumesc. Uh, domnul Ali, două minute. Thank you, Mr. Chairman. Commissioner... Mulțumesc, domnule președinte, domnule, comis domnule comisar. Dragi colegi, doresc să-l felicit pe domnul raportor pentru un raport extrem de inclusiv, pentru că reprezintă o bază bună pentru trialog. Evaluarea generală pentru bugetul 2016 ține seama de prioritățile stabilite anterioare pentru antreprenoriat. Scăderea de 5,2% mergem în mână cu o uh, creștere a plăților de 1,2% tocmai pentru a acoperi din restanțe și a ajunge la un echilibru în 2016. Apreciem cooperarea între Comisia pentru Bugete și doamna comisar Iorgheva în redactarea acestui buget și a pune în aplicare angajamentele Comisiei la începutul mandatului său, prioritățile politice, uh, piața digitală și uh, piața unică uh, sunt printre acestea sporirea competitivității, susținere pentru fermieri și, desigur, plăți în cadrul EFSI. Noul buget răspunde de asemenea unor noi dezvoltări în vecinătatea Europei și mai departe. Tocmai pentru a putea răspunde provocărilor migrației, trebuie să putem controla fluxurile migrației, iar uh, pragurile stabilite în CFM poate că sunt depășite. Iată de ce uh, sporirea creditelor de plăți revelează că, practic, în termen real nu există o creștere, ceea ce înseamnă că bugetul global rămâne în linii mari cam același. Ne întrebăm dacă e adecvat să reducem cu 4% uh, resursele pentru politica de coeziune atunci când între regiuni apar diviziuni tot mai mari și chiar și între state. În general, susținem obiectivele principale ale bugetului pentru inovație, mai multă ocupare, abordarea migrației și sporirea rolului global al UE cred că vom obține cele mai bune rezultate posibil în trialog. Vă mulțumesc. Mulțumim. Um, doamna Niriada, un minut. Mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc domnului Fernandez pentru toate eforturile depuse. Văd că există numitoare comune, nu multe, dar există câteva. Uh, Chiar dacă există ceva îmbunătățire pentru mandatul pe 2016, nu trebuie să spunem că lucrurile s-au schimbat întru totul. Avem austeritate în continuare, politicile nu sunt uh, suficient uh, finanțate, etc. Uh, criza din Grecia ar trebui să fie un semn că trebuie să ne concentrăm pe nevoile cetățenilor, trebuie să creăm locuri de muncă, trebuie să avem o creștere sustenabilă și inteligentă. Dar mai avem uh, și nevoie de sprijin pentru politica de coeziune. Uh, e momentul să sprijinim acele state care se confruntă cu uh, dificultăți economice. datoriile pe care le-am, uh, le-am moștenit de la cadrul financiar an, anterior trebuie să fie achitate. Trebuie să vedem uh, cum anume noul cadru financiar multianual poate fi reformat. Trebuie să facem ceva cât mai repede cu putință. Uh, domnul Maragal, două minute. Sí, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. putem spune ceva pozitiv în legătură cu acest uh, buget, uh, stimată doamnă Gheorgheva, stimată uh, domnule Fernandes, și anume că nu face rău nimănui. E un buget echilibrat. O să negociem până în ultima clipă, ca în fiecare an, și sunt convins că Parlamentul va obține un rezultat adecvat. Acum o creștere de 4% sau de 1,6 miliarde a creditelor de angajament uh, nu este o mărire reală, considerabilă, ci e mai degrabă o reducere considerabilă pentru anumite cheltuieli, dar nu știm de fapt ce se va întâmpla în următorii ani. atunci când programele 2014-2020 vor fi în uh, curs de executare. Avem um, o primă tentativă aici de a mai um, ecologiza bugetul și e cu atât mai bine. Dar sunt și elemente negative, foarte negative. De exemplu că se susține încă un proiect ca ITER. Până acum uh, s-au cheltuit peste 15 milioane pentru un proiect care strânește mai mult dubii decât certitudini și mai multe neliniști decât speranță vom vedea descărcarea pe bugetul 2013 și vom putea să judecăm mai bine. Dar acest buget mai are și uh, probleme mai mari. Ca și orchestra de pe Titanic, noi uh, continuăm uh, pe aceeași melodie, în timp ce în jurul nostru totul spune că trebuie să schimbăm complet gama și să fim mai ambițioși. Dezbaterea privind tipul, dezbaterea privind Grecia, pe care le-am avut chiar aici astăzi, arată că există o mare diferență între um, între noi și SUA. Bugetul SUA este pentru apărare este de 20%, al Uniunii Europene este de 1%, e un buget cu minte, dar uh, care nu va găsi soluții la problemele principale. Mulțumesc. Domnul Arnott, un minut. Well, when your ship is on course for an iceberg, you turn into atunci când te îndrepti către un iceberg cu nava, îți dai seama că lucrurile nu merg chiar cum trebuie. Uh, vorbim de procentual de PIB, dar acest PIB al UE e trei ori mai mult decât pot susține cetățenii noștri în ce privește respectarea legislației europene, stăm la fel de prost. Practic, bugetul e la fel pentru mai mult dintr-o aceeași Uniune Europeană. Dar lecția Elena ne învață un lucru. Nu mai e timp să facem aceleași lucruri și una din probleme e principiul Uniunii Europene de o Uniune tot mai strânsă. Cine va îndrăzni să admită că lucrurile se pot face mai eficient de către o națiune suverană decât de birocrația de la Bruxelles? Well, thank you. Um, now, Acum, doamna Montel, un minut. Le projet de budget 2000... Mulțumesc. Proiectul de buget pe 2011 reflectă atitudinea Uniunii Europene dintotdeauna. Faceți ce zic uh, și ce eu nu fac. Să nu uităm că bugetul alocat instituțiilor europene ar trebui să crească în totalitate și Comisia face același lucru. În Bruxelles ar trebui să-și aplice austeritatea sie și înainte de a o aplica altora. În același timp, însă, uh, luăm uh, decizii care fac uh, ca cererea pe domestică în statele membre să se contracte. Nu planul Juncker va rezolva totul. Uniunea Europeană însă nu se oprește aici asistența microfinanciară pentru Ucraina este prevăzută. Este un stat uh, care nu face parte din Uniunea Europeană, dar îi dăm bani uh, în ciuda faptului că grecilor nu le dăm bani. Iată, asta e solidaritatea europeană. Creditele pentru democrație și drepturile omului vor crește cu 2%, în timp ce uh, Martin Schulz ar vrea să uh, Uh, elimine Sirisa și să aducă un uh, guvern tehnocrat. Domnul uh, Preda, un minut 30 de secunde. Mulțumesc mult, domnule președinte. În primul rând doresc să-i mulțumesc raportorului, domnul Fernandes, care a ținut cont de avizul Comisiei AFET privind propunerea de buget făcută de Comisia Europeană. După aceea aș dori să-mi exprim satisfa satisfacția legată de mărirea semnificativă în proiectul de buget al Comisiei a creditelor de plată și a creditelor de angajament pentru politica externă a Uniunii Europene. Sunt convins că pentru ca Uniunea să aibă ponderea pe care dorește să o aibă pe scena internațională, trebuie să-și financeze ambițiile. Deci este esențial ca resursele bugetare suplimentare prevăzute în bugetul propus de comisie să fie păstrate în bugetul final să păstrăm aceste creșteri este deosebit de important pentru creditele de plată, pentru că în uh, situația opusă, o serie de programe ale Uniunii, cum ar fi instrumentul de stabilitate și pace, nu vor putea să-și continue activitățile suspendate parțial din motive financiare. În domeniul politicii externe, Parlamentul nostru va continua să se implice în vecinătate, în sud și în est, și deci mi se pare esențial ca instrumentul european de vecinătate să fie suficient finanțat ca să putem susține statele din jurul nostru. De asemenea, cred că este important ca bugetul uh, de anul acesta să reflecte angajamentul nostru pentru drepturile omului și democrație în vecinătate, desigur, dar și dincolo de ea. Sper deci ca bugetul final să reflecte aceste două preocupări care stau în centrul politicii noastre externe. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi! Um, doamna Thomas, două minute. You have to. Uh, okay, okay. She will come afterwards. Va veni după aceea. Dot. Uh, this report talks about Acest raport se referă la responsabilitate, valoare pentru bani și proporții, păstrarea proporțiilor. E ceva foarte încurajator. Iar pentru asta mulțumesc doamnei comisar Georgieva, care uh, aduce bun simț și disciplină în întreaga procedură bugetară. Dar am și o neliniște. Parlamentul nostru are un interes foarte punctual în felul în care a redactat bugetul, dar ne interesează prea puțin rezultatul și performanțele pe care le aduce cu sine un buget. Iar acest lucru nu e acceptabil. Dragi colegi, cheltuim banii contribuabililor și totuși nu avem nicio modalitate de a evalua care sunt rezultatele, nicio procedură de măsurare a eficacității și niciun control. Prin urmare, prea adesea deciziile noastre se bazează pe tradiții politice și prea puțin se bazează pe dovezi palpabile. Mulțumim. Ehm, domnul Depre, pentru un minut și 30 de secunde. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Vreau să sprijin uh, raportul colegului nostru și asta nu vă va uimi apreciez prioritatea pe care o oferă celor uh, creșterii economice și ocupării în general. Știți prea bine, avem nevoie de creștere ca de pita caldă. Tocmai de aceea vreau să mă asigur că Fondul European pentru Investiții Strategice este bine alimentat. În același timp, însă, trebuie să păstrăm mijloacele necesare pentru Orizont 2020 și uh, facilitatea conectarea Europei. Trebuie, de asemenea, să sprijinăm politica privind migrația și uh, în uh, perioada imediat următoare trebuie să găsim o soluție pentru repartizarea migranților între statele membre. E un scandal că unele state membre care bagă în uh, buzunar uh, fondurile structurale uh, refuză să dea dovadă de solidaritate când vine vorba de preluarea câtorva zeci de azilanți. De asemenea, susțin doleanța raportorului nostru în ceea ce privește fina, fin, finanțarea agendei pentru securitate, care de curând a fost propusă de către Comisie. Amenințarea teroristă este reală și va rămâne uh, de actualitate și tocmai de aceea instrumentele europene, precum Europol, trebuie să fie bine finanțate. În general, și acum mă adresez Comisiei, trebuie să punem un capăt sistemului pe care eu îl consider imbecil și care uh, Domnul uh, vorbitor este întrerupt. Domnul Urban, pentru un minut. Eh, domnule fernandes aș vrea să spun că grupul nostru a depus mai multe amendamente unele dintre ele au fost introduse în text și cred că ameliorează documentul dar eh, eh, ca o critică generală la adresa acestui proiect de buget, noi credem că este mult prea rigid și insuficient. Pur și simplu nu este la înălțimea provocărilor reprezentate de criza economică și socială cu care ne confruntăm, care este agravată de reduceri și de politica de austeritate. Fără investiții publice ambițioase și reale, uh, care să stimuleze crearea de locuri de muncă și să modifice modelul de producție ca să nu depindem de combustibilii fosili, vom continua să avem probleme de coeziune și vom continua să vedem drame sociale reale care afectează mare parte din populație. Poporul grec a exprimat sus și tare că ajunge cu austeritatea europeană. Mulțumim, doamna Hübner, un minut și 30 de secunde. Thank you, Chair. I Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele Comisiei pentru Afaceri Constituționale care nu are un interes punctual în zona bugetară, dar aș dori să vă transmit două mesaje, dintre care unul deosebit de important pentru noi la AFCO. E vorba de programul Europa pentru cetățeni pentru care Comisia Europeană a sporit finanțarea și eu sper că acest buget sporit va rămâne intact în urma negocierilor. Știm care, cât de dificile sunt timpurile, faptul că nu avem încrederea cetățenilor noștri și că trebuie să o câștigăm, când trebuie să ameliorăm înțelegerea, ori acest program, tocmai în acest sens, poate avea o mare valoare adăugată. A doua temă, inițiativa cetățenească europeană, o alt, un alt instrument de democrație participativă. Propunem ca acest program să fie mai vizibil în buget, propunem să stabilim un subcapitol care să fie neutru din punct de vedere bugetar, dar care să ne ajute cu vizibilitatea. Pro... <clears throat> Doamna Moody, un minut. Thank you. And so I Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului Fernandez pentru tot ce a făcut. De asemenea, salut uh, accentul pus de doamna comisar asupra revitalizării economiei. Dar nu putem vorbi doar despre asta acum. Trebuie să vorbim despre economia viitorului mai degrabă. Uh, și tocmai de aceea bugetul pentru Orizont 2020 este atât de important. Bugetul, trialogul pentru bugetul pe 2016 ar trebui să fie folosit pentru a reîntări a, a, acest domeniu. Cercetarea și inovarea sunt, de fapt, căile pe care le avem la dispoziție pentru a crea locuri de muncă de calitate de viitor. Uh, Vorbim despre un viitor care va duce cu sine schimbări tehnologice imense și tocmai prin cercetare și inovare ne putem asigura că generațiile următoare, la fel ca și generațiile actuale, vor avea locurile de muncă de care au atâta nevoie. <clears throat> Domnul Cuzmiuc, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, Aș dori să subliniez că creditele de angajament de 153 de milioane de euro și creditele de plată de sunt cu 10 milioane mai mici în comparație cu 2015, deci putem spune că diferența ne arată de fapt că nu există o mărire a bugetului. Poate că comisiei va fi greu să facă toate plățile, deși la trilog um, am auzit că plățile vor fi reduse de la 24 de miliarde în 2014 cu 2 miliarde în 2016, deci se spune că va fi o mare reducere, însă Dacă, dacă nu sunt la fel de mari și creditele de angajament, vom avea o problemă, pentru că toate plățile vor rămâne uh, nefăcute și vom avea o mare întârziere. Un minut și 30 de secunde. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, rok 2016 będzie rokiem niezwykle ważnym. Mulțumesc. Anul 2016 va fi foarte important din punct de vedere bugetar. Întâi de toate, vom vedea, vom supune la test acordul interinstituțional, dacă acesta funcționează bine în ce privește plățile. În 2016 se uh, vor reduce facturile NPT cu 2 miliarde și vom vedea un nou sistem, un, o nouă metodă de lucru. Tot abia în 2016 vom vedea primele efecte ale așa numitului fond Juncker. În al treilea rând, în 2016, vom vedea primele efecte ale programului 2014-2020, primele rezultate ale CFM și, în sfârșit, primele plăți în noul cadru financiar multianual. În fine, întrebarea e dacă primele plăți efectuate vor genera aceleași probleme ca în trecut. Va fi nevoie să ne revizuim sau schimbăm bugetul? Cum vor fi cheltuiți banii din bugetul 2016? Ei bine, toate acestea vor depinde în bună măsură de revizuire. Iată de ce, într-adevăr, acest an va fi foarte important. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi,

bugetul două mii șaisprezece cred că e un buget să spunem uh, de referință pentru că vor fi primele plăți pe fonduri uh, structurale trebuie să faceți plățile pe datoriile la politica de coeziune foarte multe peste douăzeci și cinci de miliarde și în același timp uh, cred că trebuie să existe și recuperarea banilor pentru orizont două mii douăzeci și pentru cef

Doamna Toma încă nu este. Este? Da, doamna Toma, scuzați. Oui, monsieur le président, madame la Domnule comisar, doamnă, uh, domnule președinte, doamnă comisar, îmi cer scuze, dar eu uh, zi ciudată. Doamnă comisar, poate mă credeți de rea credință, dar întârzierea de punere în aplicare a programelor uh, comune uh, vine într-un moment uh, nepotrivit. Pentru 2016 Comisia pare să aibă o, niște marje suficiente care ne-ar permite reducerea datoriilor neplătite cu 2 miliarde, dar rămân întrebări fără răspuns. În primul rând, care va fi situația sau atitudinea statelor membre? Consiliul va fi va fi dispus să-și uh, achite datoriile, pentru că vedem uh, că nu întotdeauna șefii de stat și de guvern își doresc să își asume responsabilitățile asumate. În continuare mai avem 10 miliarde decalaj între angajamente și plăți, asta nu e o veste bună deloc, pentru că am văzut că uh, în trecut ne-am confruntat cu o criză a, a plăților, uh, Uh, avem o problemă structurală a bugetului și, din păcate, iată, uh, acest decalaj nu duce la eliminarea acestor uh, probleme structurale. Decalajul acesta este încă un tertip găsit de statele membre pentru a face economii la bugetul european. De asemenea, modelul CFM este depășit, finanțarea este opacă, toate acestea aduc daune Uniunii Europene. Suntem conștienți de faptul că acest buget este până la urmă limitat. Da, bugetul crește, dar uh, rămân marge de vreo 2 miliarde, de parcă investițiile n-ar fi interesante și importante. Bugetul pune accentele potrivite, dar suntem departe de nevoile reale ale Uniunii Europene. Noi uh, uh, prevedem practic 0 euro pentru ajutorarea șomerilor din Europa. Oui. One da. more phrase. Exact. Încă o propoziție. Vroiam doar să vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Domnul Zdehovski, un minut și 30 de secunde. Děkuju, pane předsedající. Prvně mi dovol... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi exprim recunoștința față de doamna comisar, pentru că domnia sa a creat o atmosferă foarte bună pentru negocieri și pentru cooperare și apreciez faptul că vine în mod regulat la Parlament ca să discute cu noi. Aș vrea să-i mulțumesc și domnului raportor Fernandes, care a venit la Comisia Libe. Și de asemenea, acum aș vrea să adaug câteva lucruri despre buget. Să garantăm securitatea cetățenilor noștri este una din sarcinile cele mai importante ale Uniunii Europene. De aceea, cred că acest buget nu trebuie să fie subfinanțat, așa cum este astăzi. Comisia Libe încearcă la ora actuală să uh, mărească resursele pentru agenții importante, cum ar fi Europol, Eurojust și Frontex pentru 2016 este clar că ducem lipsă de resurse și uh, acest lucru va continua. Este inacceptabil că bugetul european are doar 1% alocat pentru securitate, deci trebuie să ne gândim foarte bine la garantarea securității și cu aceste mijloace limitate, pentru că fără finanțare nu este posibil. Sper că vom uh, reuși să atingem acest scop. De camp, un minut și 30 de secunde. Eh, voorzitter, dank u zeer. <clears throat> Eh, mijn vertrouwen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul raportor Fernandez merită întreaga mea încredere și, bineînțeles, eu acord, așa cum eu acord și domnule comisar Georgieva, dacă recitiți dosarul EFSI, Veți înțelege că bugetul 2016 nu va fi ușor de configurat. Încerc să mă pun și în pielea Consiliului. Mm, atunci când vine vorba de plăți, uh, Consiliul e foarte reticent. Dar, domnule președinte, am putea și noi să ne ameliorăm propria credibilitate dacă ne dorim lucruri noi, trebuie să acceptăm să suprimăm din lucrurile vechi. Și atunci trebuie să fim mai fermi. Cheltuielile anuale uh, sunt uh, tot mai mici decât cheltuielile reale anul trecut. Am uh, constatat că nu am restituit nimic statelor membre, ci am utilizat acele fonduri pentru a finanța anumite programe. Și ce se întâmplă cu marjele? Ei bine, bugetul european prevede încă suficiente marje, iar cadrul bugetar trebuie să permită mai multă flexibilitate, așa încât uh, să putem, bună oară, să consacrăm mai multe resurse în domeniul transporturilor. Eu însumi sunt responsabil pentru transporturi la PP și între EFSI și Conectarea Europei ar fi bine să existe o legătură strânsă. Président, Madame la Comisar. Domnul Cadec, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, vreau să-i mulțumesc colegului Fernandez pentru tot ceea ce a făcut. Văd uh, că creditele sunt, uh, sunt uh, cele pe care le-am solicitat în ceea ce privește fondul uh, european pentru fondul maritim european. Creditele disponibile sunt uh, esențiale și sunt potrivite până la urmă domeniului nostru. Pe baza creditelor putem avea o politică comună de pescuit eficientă. Însă în ceea ce privește acordurile internaționale în domeniul maritim, văd că creditele nu sunt suficiente și deploră asta. Politica comună de pescuit, pescuit trebuie să ne ajute să atingem obiectivele stabilite în uh, uh, reformă, spre exemplu, tacul potrivit pentru 2015. Toate acestea sunt esențiale dacă e să avem o politică sustenabilă de pescuit. Aștept uh, ca uh, Consiliul să se pronunțe asupra bugetului și sper din tot sufletul că propunerea Comisiei va fi păstrată. Mulțumim. Um, urmează acum procedura Catch the Eye și um, avem uh, un număr de cinci colegi înscriși, vor primi toți cuvântul. Începem cu domnul Novakov. Un minut господин председател. Госпожо вицепрезидент. хората извън тази сграда рядко се интересуват... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, oamenii din afara acestei uh, aule nu sunt uh, interesați de aceste cifre. Ce interesează sunt rezultatele și cred că acesta este unul din primele bugete bazate pe rezultate. Ne confruntăm cu mai multe provocări grave, situația din Grecia, din Ucraina din Africa de Nord, economia este într-o situație fragilă, toate acestea reprezintă um, chestiuni tratate în bugetul nostru și vreau să vă mulțumesc, doamnă comisar, să-i mulțumesc și domnului Fernandes. Dar ca tânăr din acest parlament vreau să mulțumesc Uniunii Europene pentru că alocă mai mulți bani pentru inițiativa de ocupare a tineretului și pentru Erasmus. Trebuie să acționăm la scară mică pentru lucruri mici și la scară mare pentru lucrurile cu adevărat mari și aș dori să votăm pentru mai multe bugete de acest fel. Otóż wtedy, kiedy się toczy tu debata o budżecie Unii na 2016 rok, musimy stawiać pytanie. Vorbim de bugetul 2016 și ne punem deci niște întrebări fundamentale 153 de miliarde de euro sunt oare de ajuns pentru a rezolva problemele Europei? Eu cred că doar parțial. Aspectul pozitiv însă e că anul viitor vor fi mai mulți bani pentru investiții și de asemenea salut faptul că pentru prima oară în istorie vor exista mai multe fonduri pentru stabilitate și securitate în Europa. Cu toate acestea, există uh, o slăbiciune majoră acestui uh, buget, și anume IMM-urile. Haideți să nu uităm că sectorul IMM-urilor este cel care creează locuri de muncă. Iar uh, aceasta e cea mai mare preocupare a noastră acum. Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre bugetul uh, pe 2016 al Uniunii Europene. 145 de miliarde de euro credite de plată. Asta uh, înseamnă mai nimic dacă le comparăm cu miliardele de euro plătite de statele membre pentru a-și salva sistemul bancar. Domnul uh, Draghi are miliarde la dispoziția sa pentru a cumpăra obligațiuni. Uh, fondurile acestea din bugetul european sunt nimic în comparație cu ce se vehiculează în alte locuri. E important uh, să îi sprijinim pe șomeri, să luptăm împotriva sărăciei, trebuie să sprijinim IMM-urile. Avem nevoie de coeziune și colaborare regională și teritorială. Avem nevoie de o agricultură sustenabilă. Avem nevoie de solidaritate vis-a-vis -vis de Sud. Grecia trebuie să fie sprijinită. Ofcici, un minut. ovom mandatu Dacă vrem ca această comisie să aibă succes și dacă dorim ca Parlamentul European să aibă succes, este clar că trebuie să investim în economia noastră și în creșterea economică. De fapt, aceasta va fi dovada succesului nostru. Și sunt convins că atunci când vine vorba de politica de coeziune, aceasta este un factor foarte important pentru multe state membre. Datele disponibile arată clar că politica de coeziune permite investiții însemn însemnate în multe regiuni din Uniunea Europeană. Sigur că fondul Juncker este și el la fel de important și trebuie să aibă succes. Nu putem să îi permitem să uh, reprezinte un eșec. Trebuie să fie un succes al Parlamentului și al Comisiei. Aș dori să mai subliniez și strategiile macroeconomice. Eu sunt raportor pentru strategia adriatică ionică și m-aș bucura dacă am găsit un numitor comun. La Morvai, un minut. Zene volt a füleimnek azt hallani, hogy a 2010... A fost muzică pentru urechile mele să aud că 2016 și bugetul pe 2016 va permite asistență sporită țărilor sărace, demonstrându-ne solidaritatea. Dar vorbim în termen general și de aceea aș întreba pe doamna comisar raportor în termeni concreți în ce vor consta aceste măsuri, despre ce capitole bugetare vorbim aici. Cum pot explica unui cetățean maghiar uh, la ce să se aștepte când e vorba de un efort de făcut în cadrul bugetului pentru a stopa emigrația economică din Ungaria către alte state membre. Atunci când standardele de viață ar trebui să sporească ce vom face pentru a ne asigura că salariile se îmbunătățesc. Aș dori răspunsuri concrete. Mulțumesc. Vicepreședinte, doamna comisar Gheorgheva, să răspundă. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Voi încerca să, mă, să răspund la întrebările care mi-au fost adresate. În primul și în primul rând, uh, s-au făcut comentarii care vizau diferența între angajamente și plăți în bugetul pe 2016. Mulți spuneau că această diferență de 10 miliarde nu ne va permite să depășim uh, diferențele între angajamente și plăți uh, din anii uh, precedenți. Asta nu se va întâmpla. Și de ce? În primul și în primul rând, datorită planului de plăți pe care Parlamentul l-a solicitat, și pe care îl vom pune în aplicare, acesta ne va, va permite să scădem de la 24,7 uh, miliarde cu 2 uh, miliarde anul viitor uh, diferența sau plățile neachitate deci, iată, începem să ne îndreptăm spre normalitate. De ce spun asta? Pentru că anul viitor nu vom mai avea presiunea CFM-ului precedent, care practic a, ne-a obligat la plăți semnificative anul trecut și anul uh, viitor și în același timp uh, noul CFM practic uh, nu își arată dinții încă. 2006, în 2016 e normal ca angajamentele să fie mai mari și plățile să fie mai scăzute și diferența să fie de 10 miliarde. Vă asigur că vom monitoriza cu mare atenție pe, pe, uh, în timpul implementării bugetului uh, dacă, pentru a vedea dacă plățile sunt bine gestionate de către noi. Deci controlul va avea loc. După aceea, se vorbea despre datele economice folosite pentru calcularea sumelor care trebuie să fie plătite în domeniul coeziunii. Uh, Uh, care va fi uh, suma alocată pe coeziune diferitelor state, uh, ținând cont de faptul că PIB-ul statelor membre crește și scade. Bineînțeles, în 2016 vom recalcula totul și acest rezultat va avea efect asupra fondurilor alocate statelor membre în domeniul coeziunii. După aceea, au existat uh, vorbitori care ne-au spus clar, vehement, că bio, uh, bugetul viitor trebuie să se, uh, să se concentreze pe priorități, pe performanță, pe rezultate. Noi ne-am dorit ca acest buget să fie unul în care partea administrativă este bine gestionată și da, ne îndreptăm în direcția aceasta. Uh, Bineînțeles, uh, schimbările nu se pot petrece peste noapte, dar schimbările vor avea loc și veți vedea uh, Uh, pe parcursul timpului că uh, performanța bugetului este mai bine evaluată, vom uh, vrea un mai mare randament din investițiile noastre. Bineînțeles, acest lucru ne va duce la investiții în inovare, în IMM-uri, pentru că acestea sunt domeniul, domi, domeniile care vor aduce creștere economică și ocuparea locurilor de muncă, în special în acele state care se confruntă cu o rată mare a șomajului. Iată, aici facem legătura nu doar între sau facem legătura între sumele pe care le alocăm practic uh, IMM-urilor și anume COSME și uh, celelalte instrumente financiare pe care le folosim, precum planul Juncker. S-a pus o întrebare cât se poate declară cu privire la Ungaria, ce se va întâmpla cu cetățenii din Ungaria ca urmare a bugetului acestuia. Uh, Bineînțeles, va trebui să venim cu date specifice uh, pentru a vă răspunde la, la această întrebare și nu prea am timp uh, pentru aceste detalii. Dar ce veți vedea? Uh, care va fi diferența vis-a-vis -vis de bugetul anterior. Bine, dacă în trecut fondurile structurale, fondul uh, agricol au fost uh, ușor neglijate. Aceste fonduri vor fi crescute pentru că există acest potențial în Ungaria și în plus, uh, pe lângă aceste fonduri, va mai exista și planul uh, Juncker care va uh, atrage lichiditățile uh, adormite în buzunarele instrumentelor uh, uh, investitorilor privați. Dar vă voi da mai multe detalii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Fernandez, aștept să negociez din nou cu dumneavoastră fie noaptea, fie ziua. Uh, sper însă să negociem mai degrabă ziua. Slightly preferred. Uh, mulțumim, doamna vicepreședinte, și îl rog acum pe domnul Fernandez să ia cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc doamnei comisar pentru toată munca depusă și pentru atitudinea sa constructivă. Și aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au participat la pregătirea bugetului Uniunii Europene și care ne-au oferit un mandat pentru trilog. Parlamentul European este la înălțime, este gata să-și asume răspunderea și cred că așa este și Comisia. Avem un program coerent, ambițios și riguros. Sperăm că aceeași atitudine să o aibă și Consiliul. Sperăm să aibă o atitudine coerentă, pentru că nu este totdeauna așa. Știm cu toții că avem nevoie de unanimitate pentru a aproba CFM-ul și sunt unele state membre care, din când în când, votează împotriva bugetelor care corespund cu CFM. Uneori chiar sunt mai mici decât uh, CFM-ul stabilit. Această abordare pur și simplu nu este coerentă. Din păcate, în Uniunea Europeană avem state membre care votează an după an împotriva oricărui buget al Uniunii Europene. Fără ca publicul să fie măcar informat uneori. Așadar, noi o să cerem ca mm, angajamentele să fie respectate. Dorim flexibilitate și tocmai din cauza flexibilității am aprobat CFM-ul 2014-2020, care este mai mic decât perioada cadru anterioară. Ni s-a spus că flexibilitatea ne va permite să folosim instrumentele de flexibilitate, să folosim marge din perioada de programare anterioară, ne va permite să atingem obiectivele pe care ni le-am stabilit în legătură cu Orizontul 2020 și cu conectarea Europei. Deci trebuie să minimizăm cât putem impactul programului EFSI asupra acestor două uh, programe specifice. Cred că suntem cu toții de acord cu obiectivele creșterea, ocupare, solidaritate internă, solidaritate externă, securitate. De aceea aștept un vot uh, răsunător pentru. Um. Cu aceasta dezbaterea noastră este închisă. Votarea va avea loc mâine și înainte de a ruga pe doamna Iatenmachi să-mi ia locul, am să fac un anunț. Conform articolului 190, paragraful 1, am fost informat de grupul uh, socialiștilor și democraților referitor la faptul că mâine, în deschiderea dezbaterii rolul Uniunii Europene în procesul de pace din Orientul Mijlociu, vor solicita amânarea dezbaterii pentru sesiunea plenară la care președinta Comisiei, înaltul reprezentant, va putea fi prezentă. Vă mulțumesc foarte mult și